nu este în sală, atunci doamna Gardini. Grazie, președinte! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau doar să vă spun și aș vrea să vă rog să mă ascultați, pentru că e ceva foarte grav care s-a întâmplat uh, acum, de care s-a scris și în uh, ziarele italiene. Am aflat acum câteva zile că Statele Unite ale Americii, conform, conform Wikileaks, în un alt capitol al Datagate-ului, au interceptat președintele uh, Consiliului nostru Silvio Berlusconi și încă înainte de 2011 și colaboratorii uh, apropiați. Deci după Germania și Franța, acum și Italia, care a fost interceptată de o țară aliată. Uh, domnul președinte Schulz Asta uh, a s-a exprimat pe această temă. Nu e un lucru foarte grav, mi se pare, pentru că nu este normal să intercepteze aliații ceea ce se întâmplă în uh, țările noastre. Eu cred că și Parlamentul European trebuie să redeschidă activitatea de anchetă pe activitatea de spionaj uh, pe spinarea Europei, care s-a inclus în, uh, s-a închis în martie 2014. Noi nu am vrea să planeze umbre asupra țărilor aliate și cerem de aceea ca Parlamentul să ne ajute să facem claritate aici pentru că altfel știți foarte bine că și în negocierile delicate comerciale pe care le avem uh, s-ar putea să periclităm lucruri dacă nu sunt clare regulile pentru uh, partajarea datelor. Mulțumesc! Thanks. The House has heard. Mulțumesc. Am înregistrat mesajul dumneavoastră. Acum, doamna Toia. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să subliniez și din partea noastră că știrile pe care le-am aflat din presă și care au arătat și demonstrat activitatea de spionaj din partea unor organizații din Statele Unite față de țări europene sunt știri foarte îngrijorătoare și foarte grave. E un lucru pe care nu putem să ne uităm la el pur și simplu și să ne resemnăm, pentru că oricum toată lumea face la fel. Eu cred că relațiile dintre țări se bazează pe transparență, pe corectitudine și respectul autonomiei reciproce și de aceea aș vrea ca Parlamentul European să meargă și el în această direcție. Mulțumesc! We have heard... Am ascultat și declarația dumneavoastră, iar acum trecem la vot. Primul vot este raportul domnului Uspaschi. Uspaschici. Raportorul a cerut să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Convenția de la Haga din 1965 a creat un sistem care simplifică schimbul de și transmiterea de documente în, între statele europene. A simplificat și a facilitat accesul instanțelor la documente și la cooperare în anumite teme comerciale. Această convenție este utilă, este utilizată de 25 de state membre. Austria și Malta și-au exprimat dorința de a adera la această convenție. A avut loc o discuție îndelungată la Consiliu și aceste două state membre au primit posibilitatea de a adera la convenția respectivă. Îndemn colegii să susțină ace, acest propunere și să permită Austriei și Maltei să se alăture convenției. Vă mulțumesc. Vot cu apel nominal acum. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. adopted. Se adoptă. După aceea urmează raportul doamna, doamnei Van Nieuwenhuizen. Din nou, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. Adopted. Se adoptă. Acum urmează raportul domnului Thomas Zdechovski. Tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Congratulations! Felicitări! Urmează raportul domnului Becker este un vot puțin mai lung. Amendamentul 117. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendment, amendamentul 181 și 183 identice. S-a deschis Votul cu apel nominal. Vot electronic. The vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 178, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 179. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 177. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 180, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 177, prin ridicarea mâinii, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182. Prin ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Propunerea comisiei, vot prin ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin, cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Congratulations. The report by... Felicitări. Acum urmează raportul doamnei de Sarnez. Primul amendament, 16, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentele comisiei responsabile, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abținerile, respins. Verificăm. Verificăm vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5 și 12 identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. adopted. Then... Uh, se adoptă. Amendamentul 6, prin indicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 7 și 14, identice, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 11 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. S-a deschis votul electronic. The vote is S-a închis votul. Se adoptă. Îmi scuze, spune președinta. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis votul. Se adoptă. Domnul Lange dorește să intervină. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, raportorii și cu mine. Regretăm că Textul care fusese negociat cu Comisia și cu Consiliul nu a fost, hotă, nu a fost adoptat neschimbat. E vorba de o măsură imediată pentru susținerea Tunisiei, pentru ca să nu pierdem acum și mai mult timp, eu cer de aceea ca votul final să fie anulat și să intrăm imediat în trilog cu Consiliul pentru ca să găsim rapid o soluție și să putem disponibiliza ajutor imediat pentru Tunisia. Ok, request Raportorul cere amânarea votului final. Supun această solicitare la vot. Cine este pentru amânarea votului final? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. So we go to... Trecem așadar la următorul raport al doilea al domnului Jdeciovski, rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Raportul doamnei Rodriguez. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. Okay, Mr. has a point of order. Domnul Pali are un punct de procedură, da. Mulțumesc foarte mult. Am fost informat de serviciile Parlamentului că a existat o eroare la amendamentul 13. Noi uh, trecusem uh, nu făcusem o referire la Uniunea Bancară, ci la reforma structurală a sistemului bancar. Deci a fost introdusă aici Uniunea Bancară. Așadar, amendamentul fără Banking Union în el. The legal service Serviciul juridic va face verificările necesare. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is S-a închis votul. Respins. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 28. Prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Aliniatul 9 din textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 10. Patru părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte pentru. Abțineri. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. a Partea a patra pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Alineatul 12, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 15, textul inițial, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment. Amendamentul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 30, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31, vă rog să ridicați mâna, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Supun la vot aliniatul 19, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 21 două părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, vot ca pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 18. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 24 acum. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Alineatul 35, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 Alineatul 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 20, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 11, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 27,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amen, alineatul 32, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 38. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 38. 37. Nu, cer scuze, spune doamna președinte. Amendamentul 39. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingă. Alineatul 35. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează alineatul 36. Vă rog să ridicați mâna. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Alineatul 38, vă rog să ridicați mâna, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 40, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 43, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Urmează lineatul 46, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se, ad- se adoptă. Alineatul 47, două părți, prima parte, cine stă pentru,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 Alineatul 51. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul I, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votăm rezoluția în întregimea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. And then report by Mr. Continuăm cu raportul doamnei Ribeiro. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări. Se respinge. Alineatul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6 în două părți. Vă rog să ridicați mâna cine stă pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 14 are 5 părți. Prima parte.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 S-a închis votul. Se adoptă. Urmează alineatul 16, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 17. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează alineatul 19, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Alineatul 25, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 27, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 29, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a votul. Se adoptă alineatul 34. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 39. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă alineatul 41, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ad- verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. A doua parte acum, de la alineatul 41, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 42, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 43, pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 53, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alineatul 59, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 62, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 63, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 64,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 Alineatul 69, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 70, vot cu nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează considerentul A, pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul I, două părți, pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. Rezoluția în întregimea sa este supusă la vot, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Congratulations. Felicitări. Then, report by Mrs. Steeler. Trecem acum la raportul doamnei Steeler, aliniatul 12 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Aliniatul 35 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum aliniatul, uh, amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46 cade. Deci acum trecem la liniatul 52 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția totală, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Felicitări! Trecem acum la deschiderea negocierilor pentru acordul de liber schimb UE-Tunisia, amendamentul 12 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Alineatul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 11, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, aliniatul 13, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6, da, verificăm. Bine, verificăm la 4, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 16 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 1. Da? 7. Verificăm. Bine. S-a deschis votul la 7. S-a închis. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua este caducă. Trecem mai departe la amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins alineatul 44, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 57, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 59, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a treia. Ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge și rezoluția acum cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis. Adopted. Se adoptă. Acum trecem la următorul raport. Raportul doamnei Sapenon Rui. Cabezon Ruiz, de fapt, pentru primul amendament împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9. Pentru prima parte, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, da, verificăm 10 dacă doriți. Amendamentul 10 la aliniatul 29. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Rezoluția toată, vot cu apel nominal și s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Felicitări! Raportul domnului Notis să acum amendamentul 6, cu ridicarea mâinii pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 6 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, da, verificăm a doua parte, sigur. Se deschide votul, s-a închis și se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 8. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 15, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Am deschis votul la partea a treia. S-a închis Se adoptă. 18. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Da, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. și se adoptă. Aliniatul 20, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri respins. 10, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4 pentru. A fost foarte clar, nu-i nevoie. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Rezoluția totală, vot cu apel nominal și s-a deschis votul acum. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule Marias, doriți cuvântul. Vă rog, domnule Marias. I, I will be very brief. Foarte pe scurt, nu vreau să spun mult și o să vorbesc în greacă. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc uh, pentru acest vot, uh, colegilor, pentru susținerea raportorilor pe acest uh, raport important, pentru că sunt multe acții, uh, multe paragrafe în care se critică BCE-ul și se critică Troica. Sigur că există aspecte în toate rapoartele care nu reprezintă neapărat raportorul, partea 3 de la 15, de exemplu. Și eu o să-mi dau în procesul verbal părerea, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră în orice caz. Da, Mulțumesc. Acum votăm deschiderea negocierilor uh, de acordul de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă și începem. Amendamentul 8, vot cu apel nominal la 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 9, vot cu apel, închis votul. S-a închis. S-a respins. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Și s-a adoptat amendamentul 3. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Partea a doua e caducă. Trecem la amendamentul 10 atunci. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 12, cine pentru? Cum ridicarea mâinii? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Considerentul G. Ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Rezoluția totală, vot cu apel nominal. Se închide votul. și te adoptă. Iar acum, înregistrarea animalelor de companie în statele membre. E vorba de prima rezoluție comună din partea șase grupuri aici. Amendamentul 4 mai întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul G, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, deci vreau să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Considerentul H pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum rezoluția aceasta o votăm toată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E foarte clar. Bun. Acum trecem la ultimul vot. Situația umanitară din Yemen. Dar domnul Preda dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Preda. Doamnă președinte, spune altcineva, vreau să-mi explic dezgustul pentru acest vot. Se taie microfonul vorbitorului care n-avea cuvântul. Domnul Preda avea cuvântul, spune președinta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă spun că grupul nostru este împotriva amendamentului care a fost uh, depus de mai multe grupuri, socialiștii, liberali și alții, care transformă această rezoluție într-una dezechilibrată. E vorba de un text care va deveni foarte pro-Arabia Saudită. Noi credem că embargoul este important, dar că trebuie să fie aplicat tuturor actorilor din regiune, inclusiv Iranul. Cu atât mai mult cu cât avem o delegație în Arabia Saudită care a fost primită de rege, iar grupele politice care au propus aceste um, aceste, care au făcut această propunere n-au spus acest lucru când erau la fața locului. Da, domnule Preda, nu trebuie să avem o dezbatere azi, ci un vot. O să am mai discutat aceasta la Strasbourg deja. Da, punct de procedură domnul Carver. Da. Am vrut să l exprim dezgustul pentru că s-a amânat votul din februarie pentru ca să nu să se economisească probleme diplomatice din cauza vizitei acolo. Și de atunci cred, doamnelor și domnilor și doamnă președinte, că cu siguranță știm că în continuare există probleme sau s-au făcut progrese și este o absolută rușine să facem acest lucru și să votăm așa, se închide, se întrerupe vorbitorul, votăm acum, e timpul să votăm, spune președinta, moțiune de rezoluție, propunere de rezoluție din partea ECR, mai întâi, rezoluția în totalitatea ei se votează pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Rezoluție comună din partea șase grupuri, mai întâi, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E foarte clar, aliniatul 6. Bine, bine, bine, atunci verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Aliniatul 6, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu ați votat toți, trebuie verificat. Deci, facem vot electronic. Verificare, nu vot cu apel nominal, spune președinta. Prea puțină lumea ridica mâna, deci verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul N și prima parte, vot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide. Și se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum ultimul vot, rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se închide votul și se adoptă. Yes. Now we come to the explanations of... Trecem la explicațiile de vot acum. Pentru cei care au ceva de zis, vă rog să rămâneți aici. Now it's time for the extra... Acum trecem la explicațiile de vot. În primul rând, raportul domnului Becker. Prima care intervine este doamna Morvai. Si, Mrs. Morvai. Doamna Morvai, aveți cuvântul. I'm terribly sorry. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Oamenii intră și ies, fac zgomot. Este mult zgomot, ca și într-o cafenea. Este un fel de... Este un